ultima, uh, ultimul comunicare, Comisia competentă uh, a transmis uh, o comunicare în ceea ce privește uh, punctul de vedere uh, adoptat de Parlamentul lui European, conform articolului 204. Această corectură este adoptată dacă cel mult 48 uh, de ore de la adoptarea ei um, cel puțin 40 de membri nu uh, doresc ca ea să fie supusă la vot. Proiectul uh, ordinii de zi definitive, așa cum a fost uh, el adoptat,